Trecem acum la raportul doamnei Deli privind mobilitatea urbană durabilă. Aveți cuvântul, doamnă Deli. Madame la comisar... Doamnă comisar, dragi colegi, Mâine, 80% din europeni vor trăi în orașe. De aceea, mobilitatea trebuie să fie un drept al tuturor, al celor care se deplasează pentru a merge la lucru sau pentru a căuta un loc de muncă. Pentru tinerii care Uh, merg la școală sau la universitate, pentru cei care merg la doctor sau la, la cinema sau uh, la un stadion uh, și așa mai departe. Deci mobilitatea face parte din viața noastră zi cu zi, dar mai rămân multe de făcut pentru ca mobilitatea să fie în interesul tuturor, pentru că mobilitatea nu este deoseori aleasă, ci uh, Uh, este suportată din cauza îmbuteiajelor, din cartea poluării, din cauza faptului că autoturismele uh, funcționează cu combustibili tradiționali. Orașele au fost făcute pentru mașini. Haideți să dăm înapoi orașele locuitorilor. Avem o urgență climatică. Uh, COP21 este în curs. Transporturile urbane reprezintă 25% din Uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Trebuie să inversăm tendința pentru ca Uniunea Europeană să atingă obiectivele pe care și le-a fixat pentru emisii până în 2030. Există și o urgență sanitară. În 2015 a respira ucidă. ucide. Uh, multe dece- decese sunt datorate particulelor fine din emisiunile, uh, emisiile uh, din transporturile pe motorină femeile însărcinate, uh, persoanele în vârstă, copiii suferă. Poluarea este boala secolului 21. ONU spune acest lucru. De aceea, um, și pentru independența noastră energetică există o urgență. Suntem prea dependenți de dictaturi petroliere și există o urgență și pentru viața uh, Uh, celor care circulă pe drumuri. Multe din decesele de pe urma accidentelor au loc în mediul urban. Cum poate să scade numărul morților din accidente în orașe dacă nu folosim mai puțin autoturismelor? Și există o urgență socială. 25 de milioane de familii uh, au o situație precară din punctul de vedere al mobilității, pentru că nu au acces sau prea puțin acces la transportul în comun sau pentru că acestea costă prea mult. Deci, o altă mobilitate nu e doar posibilă, ci cu adevărat indispensabilă. Dacă dorim să revizuim modul în care ne deplasăm, trebuie să ținem cont de impactul social, de mediu, economic și democratic al transporturilor. Trebuie să ținem cont de generația actuală și de generațiile viitoare. Și pentru a reuși acest lucru, Uniunea Europeană trebuie să aibă obiective ambițioase. Acum, în timpul conferinței COP21, politica energetică trebuie să fie în centrul politicii de mobilitate urbană. Trebuie să scăpăm de motorină, trebuie să dispară din centrele urbane um, autoturismele pe carburant tradițional până în 2050. Avem nevoie de transporturi ecologice, tramvai, teleferic, bicicletă și mai departe. Astfel se pot crea și locuri de muncă. Avem nevoie uh, de transporturi uh, intermodale spre transporturile fluviale sau feroviare și în oraș prin uh, reunirea mersului pe jos cu transporturile publice. Există tot felul de lobby-uri. De exemplu, cel al industriei producătoare de autoturisme care dorește status quo-ul. Fac tot ce pot pentru că aceste propuneri să nu vadă lumina zilei. Dar să nu ne uităm responsabilitățile. Avem nevoie de o legislație ambițioasă dacă dorim ca această comisie, comisia dumneavoastră, doamnă comisar, să fie cea ultimei șanse, așa cum spune și amintește domnul Juncker. Europenii așteaptă ceva din partea noastră, contează pe noi să facem un pas înainte, deci spun astăzi, haideți să nu-i dezamăgim, pentru că mobilitatea urbană fără mobilitate umană nu vom put, ur, urbană nu vom putea niciodată să facem din această temă o prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Bulți. doamnă președinte stimați uh, eurodeputați uh, stimată doamnă raportor doamnă delli raportul pe care l adoptați astăzi este rezultatul uh, unei activități foarte intensive și rotnice e un raport cuprinzător ne inspiră și mă bucur să vă spun că în mare măsură respectă și linia de gândire a comisiei. Grație raportoarei, raportorilor alternativi și a tuturor celor care s-au ocupat de acest raport, Uh, și care au existat 500 de amendamente care arăta, arătat cum uh, câtă energie și câte reflexii au ajuns în acest raport. Raportul arată cât de importante, tot mai importante sunt orașele pentru noi toți, pentru că pur și simplu tot mai mulți trăim în orașe. 80% din europeni trăiesc în zone urbane deci e logic să abordăm anumite uh, probleme precum uh, congestia, congestia uh, schimbarea democratică, poluarea aeriană, emisiile de dioxid de carbon și așa mai departe. Și raportul dumneavoastră reflectă aceste provocări și propune soluții care uh, pot fi puse în aplicare. Nu o să le trec pe toate în revistă acum, însă aș dori să mă refer doar la trei soluții care mi se par foarte importante acum. În primul rând, uh, durabilitatea planurilor de mobilitate urbană. Ele au uh, dovedit că sunt un instrument foarte bun. Au arătat că instrumentele voluntare pot fu- funcționa foarte bine, ceea ce ne încurajează în eforturile noastre de a sprijini eforturile în schimbul de bune practici deci, uh, când vă întoarceți acasă în circumscriții, vă rog să sprijiniți uh, comisia să promoveze astfel de planuri. Sistemele inteligente de transport sunt al doilea domeniu. Poate că știți faptul că comisia a lansat o platformă pentru idei. Ideea este ca uh, CITS să fie Uh, desfășurate cât mai repede cu putință. Ce orașele vor avea de câștigat și raportul dumneavoastră recunoaște potențialul foarte mare pe care digitalizarea îl are pentru uh, logistica orașelor și pentru mobilitatea individuală. Suntem de acord. Uh, digitalizarea transportului este o prioritate personală și pentru mine. Al treilea domeniu, investițiile și inovarea. Uh, vor permite ambele aspecte, uh, creșterea și ocuparea. Să vedem cum putem să sprijinim orașele să atragă și mai multe investiții și cum aceste investiții pot sprijini inov- și cum și inovarea la rândul său poate să sprijine durabilitatea. Raportul dumneavoastră confirmă faptul că inovarea în mobilitatea urbană oferă foarte multe oportunități. Haideți să ne uităm la transportul și la beneficiile decarbonizării transporturilor Haideți să nu mai facem legătura între decarbonizare și costuri, să ne gândim mai degrabă la decarbonizare ca la investiții. Cu urbanizarea, ca o tendință mondială, sunt convinsă că această decarbonizare va, uh, își va plăti roadele și va aduce contribuția la um, uh, prioritățile Comisiei. Dragi colegi, mobilitatea urbană este un subiect atât de vast, atât de bogat. Ar trebui să mai uh, vorbesc de multe alte aspecte pentru a vă face un tablou complet. Uh, mobilitatea urbană, fondurile de coeziune, multimodalitatea, transportul intermodal și așa mai departe. Însă, acum trebuie să trecem la dezbatere. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră, observațiile și uh, voi răspunde la uh, întrebările dumneavoastră la sfârșitul dezbaterii. Mulțumesc. Din păcate, colegul Evi, care trebuia să ia cuvântul în numele Comisiei Envi, nu este aici, deci uh, îi dăm cuvântul doamnei Virkunen în numele grupului PP. Un minut. Arvoisa puhemies, todellakin kaupunkien kan... Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, orașele trebuie să investească într-un trafic fluent. Este important pentru economie, pentru mediu, dar și pentru noi, oamenii. Un trafic fluent, un trafic eficient, economisește bani și timp. În viitor, orașele trebuie să folosească toate tipurile de transport, mașini, uh, căi ferate, mersul pe jos, uh, biciclete, transportul uh, fluvial și așa mai departe. Este important uh, pentru noi de la PPE ca orașele să opteze pentru soluțiile care se, sunt cele mai adaptate pentru ele. Propunerile Comisiei merg în direcția cea bună, mai ales digitalizarea ne oferă multe oportunități de uh, car sharing, transport inteligent și noi servicii uh, pentru consumatori, cum ar fi Uber. Noile tehnologii ne permit asta. Mulțumesc! Uh, Doamna Anderson, un minut și jumătate. Doamnă președinte, este important ca Uniunea Europeană să țină cont de toate orașele și zonele rurale atunci când discută despre legislație. Este un raport colaborativ care ține cont de probleme de transport cu care se confruntă cetățenii din întreaga Uniune Europeană care trăiesc în diferite comunități urbane. Mă bucur că raportul se concentrează în mod constructiv pe inovarea în domeniul transportului de mărfuri, așa cum a spus uh, Um, doamna raportor, um, transporturile sunt de vină pentru multe emisii. De aceea avem nevoie de mobilitate durabilă pentru bunuri în economiile noastre. În ceea ce privește siguranța rutieră, este binevenit faptul că în raport se cere măsuri de gestionare a traficului și a vitezei, inclusiv pentru aplicarea prevederilor și legilor. Majoritatea europenilor consideră că siguranța rutieră în oraș este o problemă gravă. Mulți cicliști și uh, pietoni sunt uciși sau răniți grav în orașele noastre fiecare an. Ce aveți de gând să faceți în legătură cu asta, doamnă comisar? Orașele sunt de multe ori uh, locuri în care inegalitatea între săraci și bogați uh, este uh, Uh, importantă. Să nu uităm uh, avantajele economice și sociale. Mobilitatea este importantă pentru că oamenii să aibă acces la locuri de muncă și să iasă astfel din sărăcie. Toate aceste priorități pe care le-am subliniat sunt în text și cer tuturor deputaților să voteze pentru amendamentul, un singur amendament la acest raport. Suntem cu toții de acord că combustibilii fosili trebuie încet, încet uh, să nu mai fie folosiți. Vă rog, votați pentru acest amendament. Are cuvântul acum domnul Toșenovski de la ECR. Jako bývalý primátor... Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, în calitate de fost primar al unui uh, municipiu uh, Uh, de asemenea, am fost implicat și în conducerea unui departament din Republica Ceta. Am, uh, am avut uh, am o experiență vastă în domeniul mobilității, am contacte cu mulți primari din Europa și știu că fiecare oraș are specificitățile sale și nevoile sale specifice. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru tot ce a făcut și aș dori să-i Mulțumesc și pentru faptul că a preluat o serie din observațiile noastre. Însă trebuie să vă spun că încă mai am uh, dubii în ceea ce privește mobilitatea urbană sustenabilă, mai ales uh, uh prin interzicerea motoarelor diesel și altor motoare convenționale. Uh,

Cu microfon, vă rog. Da, sunt de acord că avem nevoie de uh, durabilitate în uh, transporturile urbane. Mobilitatea este un aspect foarte important. Însă, nu cred că interzicerea unor uh, motoare reprezintă o soluție. Decarbonizarea se poate face și altfel Uh, putem, uh, avem nevoie de, de cercetare, nu știm ce se va întâmpla în 2-3 ani în industria producătoare de autovehicule. Deci eu prefer să rămân modest, uh, mai ales în ceea ce privește progresul științific. Mulțumesc, domnul Van Mittelburg, un minut. voorzitter. Elke stad in Europa is verschillend. Mulțumesc, doamnă președinte. Fiecare oraș în Europa este diferit. Mobilitatea urbană permite apropierea între cetățeni. Europa trebuie să vină cu noi orientări care să corespundă și obiectivelor uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să încercăm să mizăm pe sisteme de transport inteligente, uh, autovehicule care comunică între ele, transporturi electrice, transporturi ecologice, însă putem să acționăm într-un mod și mai inteligent, putem face mai multe economii. Toată lumea să ia bicicleta. Trebuie, în plus, să ne uităm la exemplul țărilor de jos. Noi toți, în țările de jos, preferăm să luăm bicicleta în loc de mașină. Face mai bine la sănătate și face mai bine orașelor care devin uh, mai uh, plăcute pentru cetățeni. Este important să mizăm pe mobilitatea uh, durabilă și economică. Mulțumesc. Doamna în un minut. Mulțumesc. Transportul urban um, cauzează cam 25% din emisiile urbane de dioxid de carbon. Statisticile ne obosesc pur și simplu numai ascultându-le. Trebuie să deschidem ochii. Mă întristează faptul că încă nu toate grupurile sunt de acord, sunt gata să stabilească obiective clare. Subsidiaritatea este un principiu important, dar de multe ori este folosită ca scuză pentru uh, a se evita să se acționeze. Transporturile rutiere, mai ales cu mașinile mici, poluează mult aerul, se pierd vieți în urma accidentelor, um, folosirea autoturismelor um, face rău convivialității și sănătății cetățenilor. Sper că Comisia este gata uh, să ia măsuri curajoase. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Voigt, un minut. Da, danke, Frau Vorsitzende. In ihre... Mulțumesc, doamnă președinte în expunerea de motive pentru această rezoluție, spuneți că uh, trebuie să se facă presiune asupra statelor membre, să se facă un transfer uh, al transportului de pe șosea înspre transportul uh, fluvial sau feroviar. Prin transportul fluvial s-ar putea prelua o bună parte a transportului uh, de marfă rutier. Dar uh, de multe ori uh, acest lucru nu se face. De multe ori marfa nu este transportată în trenuri, ci pe șosele. Și cu pasagerii se întâmplă la fel. Asta înseamnă mai mult trafic și cred că ar trebui să lucrăm mai bine la acest concept, care de altfel e foarte bun. Mulțumesc, domnul Van de Camp. Voorzitter, Het is inmiddels eh, wel een eh, publiek geheim dat totstandkoming van dit. Mulțumesc, doamnă președinte. E eh, că elaborarea acestui raport nu a fost ușoară. Ehm, doamna raportor face parte din grupul verzilor. Verzii idei Uh, foarte um, precise și uh, în legătură cu um, amenajarea urbană și mobilitatea urbană. ce poate spune Uniunea Europeană orașelor și ce competențe lasă în sarcina lor. Cred că în elaborarea raportului uh, subsidiaritatea um, este importantă și trebuie să ne preocupe dar e adevărat, domnule președinte, că orașele și doamnă comisar, orașele trebuie să devină mai frumoase și mai curate, dar cu siguranță nu vom reuși acest lucru fără autoturisme, mai ales în cartelele eh, rezidențiale. Mulțumesc, care cuvânt acum doamna Revaudalene Bonfoy. Doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mobilitatea urbană este una dintre mizele cele mai importante ale secolului 21 pentru că Uh, se află între dezvoltarea durabilă, economia și, uh, socială și uh, ecologia. Uh, putem uh, astfel să combatem uh, poluarea aerului și schimbarea climatică. Transporturile reprezintă 25% din emisiile de dioxid de carbon, urbanizarea este tot mai mare și sute de milioane de, de mii de persoane mor anual datorită poluării atmosferice, deci ne revine responsabilitatea politică pentru ca uh, această mobilitate urbană să fie o politică far europeană. Îi rog pe colegi să sprijine amendamentul 1 care pune problema de fond a motoarelor diesel și care solicită carburanți curați. Uh, e adevărat că pentru a avea o mobilitate urbană uh, urbană sustenabilă trebuie să uh, luptăm împotriva excluziunii sociale. Mobilitatea propune acest lucru și regret faptul că la comisie s-au eliminat amendamentele care vizau latura socială a raportului. Mulțumesc, domnul Lotovski, un minut. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar viața în orașe își are dezavantajele ei. Problemele de transport uh, sunt unul dintre aceste dezavantaje. Blocaje în trafic, accidente, infrastructură prea complicată, asta face parte din experiența noastră de zi cu zi. Este greu să ne închipuim o situație în care aceste probleme uh, ar fi dispărut uh, Însă putem cu siguranță să le reducem. O rețea bună de transport uh, public cu tramvaie și alte uh, vehicule pe șine mi se pare o, o soluție bună. Însă să nu uităm și alți participanți la trafic, pietonii și cicliștii care trebuie să fie mai bine protejați în zonele urbane. În ciuda faptului că există multe propuneri bune în acest raport, nu pot uh, să fiu de acord asupra unui tratament uh, atât de uh, strict a șoferilor. Mulțumesc, domnul Piper. Un minut. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că mobilitatea urbană este importantă la nivel european Uh, pentru schimb de bune practici și așa mai departe, dar nu este uh, la nivel legislativ. Tocmai de aceea acest raport uh, se referă și la emisii. Trebuie să vorbim despre asta, dar nu în acest raport. Pentru... Nu avem competențe la Bruxelles pentru asta și Consiliul de Transport de la Luxemburg uh, Uh, nu a avut o idee mai bună decât un summit uh, despre biciclete. Nu avem alte probleme în Europa? Raportoarea noastră din umbră a încercat foarte multe lucruri, a reușit să obțină unele lucruri, dar ce rămân sunt, sunt duminici fără mașini, uh,

Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun că consider că e foarte important să promovăm programe de mobilitate urbană inclusive, să încurajăm cetățenii să folosească mijloacele publice de transport și, de asemenea, să penalizăm și uh, transporturile care poluează. Noile forme de mobilitate uh, Uh, trebuie să fie stimulate. Mă gândesc, de exemplu, la uh, car sharing, la folosirea în comun a mașinilor dar trebuie să vă spun că nu sunt de acord cu uh, toate măsurile impuse, de exemplu pistele de biciclete, care uh, pur și simplu îi obligă pe cetățeni să folosească bicicletele. Vorbim despre interzicerea uh, mașinelor în orașe, dar multe orașe nu au soluții alternative. Avem nevoie de un, uh, o politică urbană de mobilitate echilibrată care nu uh, acordă stimulente doar unui mod de transport în detrimentul celorlalți și trebuie să respectăm și principiul subsidiarității. Cred că mobilitatea este uh, de competența autorităților locale, exclusiv. Mulțumesc! Grazie, președinte. Domnul Caputo, mulțumesc, doamnă președinte. Urgența climatică, sanitară și socială este evidentă. Uniunea Europeană participă la COP21 la Paris Um, dar angajamentul politic legat de manipularea legislației de producătorii de autoturisme europene este de asemenea o realitate. După scandalul Volkswagen, uh, Comisia trebuie să se asigure că un factor de conformitate 2,1 nu trebuie uh, să uh, dăuneze standardului Euro 6 și cantitatea de oxid de uh, azot uh, din standardul Euro 6 trebuie să rămână aceeași capacitatea industriei um, producătoare de autoturisme de a se adapta uh, la cadrul legislativ și la ambițiile planetare pentru calitatea vieții și protecția climei uh, este evidentă. De aceea sunt de acord uh, cu atenția acordată de raport în domeniul mobilității urbane durabile la nevoia de a restitui spațiile și infrastructurile cetățenilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kelly. Un minut. Margaret Ultron. Uh, uh, Mulțumesc. Uh, are loc conferința COP21 și mă bucur de faptul că suntem reprezentați săptămâna viitoare noi Parlamentul. Această dezbatere mi se pare foarte relevantă. Am avut o dezbatere foarte bună despre economia circulară și iată, acum discutăm mobilitatea urbană sustenabilă. S-a spus că 80% din cetățenii europeni trăiesc în orașe. E un subiect foarte important. Mulți cetățeni sunt tot mai conștienți de faptul că trebuie să decarbonizăm în sectorul transporturilor, mai ales în orașe putem face foarte multe. Aș dori să felicit uh, orașele din țara mea care au făcut uh, foarte mult, uh, s-au asigurat că există piste pentru pietoni, piste ciclabile și așa mai departe. Dar autoritățile locale consideră că multe dintre aceste aspecte le scapă, trebuie să le ajutăm. Avem nevoie de șosele de centură care să uh, încojoare orașul, pentru că orașul să redevine al cetățenilor și ei să se bucure de viața în orașe. Mulțumesc. Domnul Marias acum. Mulțumesc, doamna președinte. Programele de mobilitate urbană durabilă sunt foarte strâns legate de transporturile publice. Mâine, 80% dintre oameni vor trăi în oraș și 30% din victimele accidentelor um, um, de pe șosea sunt uh, în, victimele accidentelor grave sunt în orașe. Uh, trebuie deci să acționăm în mod mai eficient și în mod mai rentabil în ceea ce privește transporturile în comun. Și trebuie să îmbunătățim mediul urban. Autoritățile urbane trebuie să fie sprijinite de Uniunea Europeană pentru a acționa uh, în domeniul mobilității. 40% din uh, emisiile de CO2 țin de uh, problemele de circulație din marile aglomerații. Senalova, pardon. Doamna Senalova, vă rog. Oui. Oui, madame. Pani, eh, děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní... Mulțumesc, doamnă președinte Stimată doamnă comisar, dragi colegi, aș dori să încep prin a mulțumi doamnei raportor și tuturor raportorilor din umbră. Cred că soluția la problemele de termen lung ale orașelor legate de poluare și emisii uh, este o mai bună organizare a transporturilor în comun, mai ales între orașe și suburbii. Transporturile municipale de calitate um, vor fi din ce în ce mai necesare. Trebuie să ne uh, concentrăm pe folosirea noilor tehnologii în cadrul acestora. O altă problemă este protecția persoanelor vulnerabile în trafic. E nevoie de o infrastructură de calitate pentru acestea? Doamna președinte, o întrerupe pe vorbitoare. Doamna Petir, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun că mă mândresc cu faptul că am organizat prima zi fără Uh, automobilisme în Croația în ultimii 15 ani. Îi încurajăm tot mai mult pe cetățenii din orașele noastre să folosească transporturile publice. În pofida eforturilor Uniunii Europene în acest sens, este foarte clar că sectorul transporturilor este sectorul în care emisiile poluante cresc. De asemenea, și populația orașelor crește. În 50 de ani se pare că 4 din 5 europeni vor trăi în orașe. o astfel de situație va avea uh, un impact imens asupra mediului înconjurător și asupra calității vieții. Vor uh, apărea tot mai multe ambuteiaje, blocaje de trafic, uh, va fi poluare aeriană și așa mai departe. Și de aceea noi trebuie să uh, promovăm transporturi care să fie mai curate și să se bazeze pe surse regenerabile și care vor avea uh, cât mai puține emisii poluante. Transporturile trebuie să fie în slujba cetățenilor. Doamna Müller, mulțumesc, doamnă președinte. Salut raportul referitor la mobilitatea urbană durabilă. El uh, descrie provocările cu care ne confruntăm uh, pentru viitor în primul rând, este cel mai important să se ia în considerare nevoile diferite la nivel regional și să nu se impună de sus în jos măsuri, pur și simplu, ci trebuie să se caute răspunsurile în regiuni și să se sprijine răspunsurile găsite acolo. Schimbul de bune practici poate fi de foarte mare ajutor. De asemenea, trebuie să găsim, să oferim la nivel european uh, soluții pe termen scurt de exemplu, standarde pentru informații, astfel încât utilizatorii de infrastructuri să aibă acces la informațiile necesare și, în același timp, să se garanteze și o protecție a datelor um, credibilă. Acest raport trebuie folosit uh, pentru a acorda mai multă prioritate mobilității electrice, inclusiv pentru autobuzele electrice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna! Hvala za besedo, predsedujoča zelo pomembno. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte important ca orașele să dețină cât de repede o mobilitate sustenabilă. Aceasta implică intermodalitatea între mersul cu bicicleta, mersul pe jos, mersul cu tramvaiul și așa mai departe. Toate aceste moduri uh, de a se deplasa au avantajele și dezavantajele sale. Exemple din țările de jos arată că mobilitatea urbană este posibilă. Trebuie să ne asigurăm că mobilitatea urbană durabilă însă uh, nu înseamnă prea mult efort Trebuie să explicăm de ce oamenii iau hotărârile pe care le iau. Trebuie să ne asigurăm că vom include politici mai durabile în mobilitatea sustenabilă. Mulțumesc! Oui? Domnul Kramer, vă rog. Doamnă președinte, doamnă comisar, uh, mașina ne ucide orașel, orașele. Cine seamănă șosele, recoltează mașini și trafic. Asta s-a spus în anii 70. Chiar dacă mâine toate mașinile ar fi electrice și toată energia ar veni din energii regenerabile, uh, în continuare uh, orașele um, ar duce-o greu și um, în Germania în fiecare zi 100 de hectare de pământ dispar sub beton Uh, în octombrie 28 de miniștri de transport au adoptat în unanimitate foaia de parcurs uh, pentru biciclete. Uh, și ministrul german a ridicat mâna pentru. Și aici se vorbește despre biciclete care ar putea transforma mărfuri. Să ne închipuim, München, Berlin, Londra, jumătate din camioane ar putea dispărea. Ar fi o viziune frumoasă, doamnă comisar. Ce puteți face pentru a crea stimulente în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Șogor, acum vă rog. figyelembe véve a bizottság felmérését mely szerint a városi területek felelősek a szám... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, sunt de acord cu ce spunea doamna comisar. Zonele urbane uh, emită 23% din gazele poluante și, uh, de asemenea, e clar că fără măsurile necesare situația se va înrăutăți. Suntem cu toții de acord că uh, dezvoltarea uh, mobilității urbane durabile trebuie să fie un pas important în combaterea schimbărilor climatice și de aceea trebuie ca transporturile să, ă, să respecte principiul mobilității urbane sustenabile, ținând cont, bineînțeles, și de latura socială. Eu cred că Comisia și statele membre trebuie să ă, promoveze practicile ă, mobilității urbane care deja au fost folosite. Trebuie să folosească sisteme de achiziții publice care să uh, ofere condiții egale pentru toți actorii. Mulțumesc! Am uh, finalizat procedura Catch the Eye. Vă dăm cuvântul dumneavoastră, doamnă comisar Bulc. Thank you very much, President. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi, stimați deputați. Vă mulțumesc pentru comentariile și întrebările pe care mi le-ați adresat. Permiteți-mi să fac câteva comentarii și să vă dau informații în plus referitor la următoarele etape. Cu toții suntem din ce în ce mai conștienți de provocările um, aduse de mobilitatea urbană. Cu Cartea Albă pentru Transport din 2011, Comisia și-a, și stabilit un obiectiv de mobilitate urbană eficient. Pachetul din 2013 vorbea despre cum se pot pune în aplicare aceste obiective. Raportul dumneavoastră dă un nou imbold implementării acestui pachet. Cu sprijinul dumneavoastră, Comisia își va concentra eforturile, eforturile în domeniul în care uh, Europa poate aduce o valoare adăugată, în același timp respectând în totalitate principiul subsidiarității. În special, dorim să urmărim o abordare mai holistică pentru orașe inteligente uh, și reziliente. În plus, vrem să stimulăm cercetarea și inovația uh, și să aducem pe piață soluții. Uh, dorim să oferim posibilități de testare în condiții reale. Vrem să, folosi, să combinăm investițiile private cu cele publice, de exemplu din EFSI. platformele uh, de schimb de bune practici la nivel european uh, pot uh, avea un impact cât se poate de puternic. Dați-mi voie însă să răspund și la unele din uh, comentariile dumneavoastră. Transportul de marfă, într-adevăr, vă sprijin în acest uh, sens. Uh, Cartea albă din 2011 vorbește deja despre logistică cu zero emisii până în 2030. Deci logistica urbană face, ecologică face parte din preocupările noastre. Apoi, siguranța în trafic, un element foarte important, mai ales pentru cei mai, puțin, cei mai vulnerabili din trafic. S-a făcut uh, mult, dar în fiecare zi facem apel la statele membre să facă mai mult. Cooperăm mai ales cu cei care uh, sunt cei mai slabi în statistici și încercăm să implicăm toate părțile interesate din uh, țări pentru a reduce numărul deceselor în trafic, poate pentru a-l aduce cât mai aproape de zero. De altfel, bicicletele, după cum spunea domnul Kramer, dar nu numai el, sunt unul din elementele importante ale soluțiilor ecologice de transport de marfă în orașe. Acest subiect nu va dispărea și căutăm opțiuni de a sprijini acest uh, lucru. Câteva comentarii referitoare la motorină. Evident că trebuie să îmbunătățim sistemul care permite punerea pe piață și deci omologarea autovehiculelor. Avem nevoie de mecanisme de control la nivel european și uh, o independență a celor care testează autovehiculelor, auto, autovehiculele. Sunt de acord, trebuie să trecem de la testarea în laboratoare către o testare um, pe teren. Și vom lua măsuri în acest sens în viitorul apropiat. În ceea ce privește conștientizarea, Comisia, de exemplu, pro promovează multimodalitatea uh, cu campania Do the Right Mix în cadrul uh, săptămânii mobilității, uh, astfel încât să se pună accentul pe mersul pe jos, biciclete și utilizarea transportului în comun. Dați-mi voie de asemenea să mă refer din nou la biciclete, să nu subestimăm beneficiile economice aduse de asta, mm, uh, reducerea poluării, eficiența uh, și așa mai departe. Deci salut declarația Consiliului și în cadrul mandatului nostru vom încerca să sprijinim această inițiativă. La final, dați-mi voie să mai spun uh, câte ceva pe subiect în general. Implicarea pe termen lung la toate nivelurile de guvernanță este cheie pentru ca orașele noastre să fie inteligente, bine conectate și ecologice. Comisia este dispusă să sprijine crearea sau apariția de noi idei, bineînțeles în cadrul mandatului nostru. Există uh, actori care pot crea locuri uh, de muncă în mod durabil. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport. În 2016, în portofel, portofoliul meu, 2016 uh, în portofoliul meu este anul pentru decarbonizare și cu siguranță vom uh, aborda și mobilitatea urbană. Mă bazez pe sprijinul dumneavoastră și sper că vom putea face ca planeta noastră să arate mai bine decât astăzi. Mulțumesc, la final, doamna Deli. Merci, madame la... Aș dori să corectez unele din spusele colegilor de la PPE. Aș dori să le spun că în raport nu se spune că mașina va fi interzisă, ci se spune că vor fi interzise mașinile în centrele orașelor, mai ales acestor mașini care funcționează cu combustibil convențional. Așa cum a stipulat Cartea Verde, pe care o susține domnul Van de Camp. Deci vă rog să nu spuneți, uh, să nu afirmați minciuni. În primul rând, soluțiile pe care le propune acest raport sunt reale. Să folosim, uh, să folosim acest raport pentru ca bicicletele să fie Uh, folosite în orașe. De asemenea, transporturile uh, în comun să fie create până în 2050, să fie extinse, să creăm o zi fără mașini în toată Europa, să încurajăm în toate statele membre uh, și orașele să aibă aceste planuri de sustenabilitate um, urbană să venim cu soluții ambicio- ambițioase pentru a limita uh, decesele pe străzile noastre să relansăm transportul de mărfuri în cadrul unui plan european, să investim mai ales în mobilitatea urbană uh, prin uh, eurovinietă, prin planul uh, Juncker, dar și prin fondurile europene disponibile. Să includem în proiectele noastre de mobilitate noile practici, mai ales transporturile inteligente. Mă refer la co-sharing, la folosirea în comună a mașinilor și așa mai departe. Toate aceste măsuri nu pot fi eficiente dacă nu revizuim legislația cu privire la calitatea aerului. De prea mult timp, statele membre, inclusiv statul meu, sunt date în judecată pentru că nu respectă limitările Victimele sunt europenii și europenele. Sunt cetățenii care sunt și victimele fraudelor cu emisiile de, uh, săvârșite de motoarele diesel. Deci, doamnă comisar, trebuie să revizuim această situație pentru a obține mai multă eficacitate în slujba sănătății cetățenilor, dar și a stării planetei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Deli. S-a încheiat dezbaterea. Suspendăm ședința pentru trei minute și reluăm votul la ora nouă.